Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit pe doamna raportor. Într-adevăr, este un raport excelent. Aș dori să îi felicit și pe raportorii din umbră. Am lucrat uh, foarte bine cu colegul nostru, domnul Ertug. Uh, aș dori să mă refer la două dintre amendamente, și anume la amendamentul numărul 57, Uh, pentru care voi face un amendament oral uh, și anume să păstrăm în text uh, doar prima parte și anume consideră că imobilizarea autovehicului va fi considerată ca măsură extremă. Acest lucru pentru a ne asigura că nu se vor face abuzuri în diferite state membre care să se constituie în bariere în libera circulație a mărfurilor. De aceea voi elimina tot uh, ce urmează după ceea ce am citit uh, și în felul acesta sper ca um, să avem o susținere din partea colegilor. Uh, și de asemenea, cel de-al doilea amendament la care aș vrea să mă refer este amendamentul numărul 76, care se referă la necesitatea de a finanța construcția de parcări sigure, din păcate, ele nu există, nu sunt suficiente și dacă într-adevăr suntem sinceri cu noi înșine și vrem într-adevăr să asigurăm o bună respectare a regulilor sociale, atunci ar trebui să mobilizăm statele membre să investească mai mult în construcția de parcări sigure. De aceea cred că acest amendament 76, mai ales că noi am avut proiecte pilot Uh, pe care le-am uh, susținut noi Comisia de Transport. De aceea cred că ar fi bine să fim consecvenți cu această idee și să solicităm statelor membre să investească mai mult în uh, construcția de parcări sigure. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Tikal. For the Commission, Mr. Pasquarelli. Grazie, signor Presidente, per contribuire alla varietà linguistica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 Thank you, Mr. Pasquarelli. Mrs. Rana, do you want to respond? I think there was also some members that uh, had one or two questions, if you could respond yeah. to them. Yeah. Ich danke vielmals, Herr Vorsitzender. Ich möchte versuchen, ganz kurz die offenen aufgestellten Fragen zu beantworten. Äh,